Dear colleagues, Stimați colegi, suntem pregătiți să începem. Vă rog să luați loc. Și acum putem începe Putem acum să votăm obiecția în baza articolului 106 din regulamentul de procedură, mențiuni cu privire la sănătate în ceea ce privește cofeina. Vom vota în bloc considerentele C, E, I, J și alineatul 4 din rezoluție. Voturi pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea? Nu. Acum a votat toată lumea? Bine. Vom adăuga un vot uh, împotrivă de la domnul Afront. Am închis votul. Se respinge. Acum vom vota întregul document. Votul pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumim foarte mult! Trecem la următoarea listă de vot. textul convenit între Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor informale cu privire la dispozitivele medicale. Vot cu apel nominal, am deschis votul. A votat toată lumea? Am unul în plus de la socialiști. Domnule Caputo? Am închis așadar votul și se adoptă în unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult! Acum votăm compromisul convenit cu Consiliul în ceea ce privește textul uh, legat de dispozitivele de diagnostic in vitro. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Din nou unanimitate, vă mulțumesc foarte mult. Și felicitări raportorilor. No flowers for Peter Lise. Ok. Domnul Lise văd că nu primește flori. Doar colega noastră. Now we are going to vote on uh, item uh, Acum votăm la punctul 15. Obiectivele cheie pentru a 17-a conferința părților semnatare CITES. Este vorba despre o solicitare de răspuns oral de la Comisie pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum solicitarea de răspuns oral de la Consiliu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ne-am terminat voturile pe astăzi. Ne vom suspenda deocamdată ședința și uh, vă rugăm să reveniți la întâlnirea cu domnul comisar Timmermans la ora 5.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

Dear colleagues. Stimați colegi, este ora 5, așa că putem începe această reuniune importantă. Îi urez un călduros bun venit domnului prim vicepreședinte al Comisiei Franz Timmermans la Comisia Envi. Dumneavoastră aveți responsabilități transversale în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. De aceea am dorit să aflăm care este abordarea generală a Comisiei cu privire la durabilitate. Mai ales ne interesează planul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durală, durabilă. De asemenea, ne interesează și punerea în aplicare a planului de acțiune cu privire la economia circulară. După cum știți, este foarte important acest plan pentru comisia noastră și noi intenționăm să îl urmărim uh, în mod regulat printr-un schimb de opinii, printre altele, la fiecare șase luni, cu dumneavoastră și cu colegul, uh, cu domnul comisar Katainen. Aș dori să vă anunț de asemenea că am fost mandatat de Comisia NV să vă adresez o scrisoare pentru că Comisia să facă un raport referitor la punerea în aplicare a planului de acțiune. am dorit să vă anunț acest lucru pentru că am, fost, am primit acest mandat. Astăzi, scrisoarea o veți primi în curând. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în comisie și vă dau acum cuvântul pentru prezentarea introductivă. Voi da apoi cuvântul colegilor din Comisia Envi pentru reacțiile și întrebările pe care le-ar putea avea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat. Din nou, am fost aici anul trecut și mi-a plăcut foarte mult discuția noastră. O să încerc să mă concentrez pe întrebările dumneavoastră și voi fi foarte succint în prezentarea mea. Putem să discutăm despre foarte multe teme, dar uh, voi începe cu un uh, subiect care mi-a fost foarte drag încă de la începutul mandatului meu și care va rămâne o prioritate pentru mine. Economia circulară. În decembrie am adoptat pachetul aferent și uh, în zile, astăzi se pune în aplicare planul de acțiune. Recent am lansat și proiectul pilot pentru inovare cu, uh, împreună cu Carlos Moedas. Noi, la comisie, ne-am luat angajamentul să ne oferim cooperarea și expertiza tehnică pentru a combina aceste ambiții cu reguli care să fie clare și uh, fezabile. V-am spus luna trecută la Strasburg, când vorbeam despre Agenda 2030, trebuie să facem tranziția spre o economie locală cu consum scăzut de carbon cât se poate de repede. Nu doar pentru că este bine pentru mediu și pentru planetă și pentru casele noastre, ci și pentru că este un lucru benefic și pentru economia europeană care are nevoie de, de un nou imbold pentru a ne asigura că avem creștere suficientă, durabilă, astfel încât să ne permită să finanțăm sistemele sociale pe care le considerăm de o importanță crucială pentru Europa. De asemenea, trebuie să avem posibilitatea de a ajuta și de a face investiții în zonele din jurul Europei, unde există noi provocări datorită noilor evoluții demografice. Deci, uh, unul dintre obiective este și um, durabilitatea geopolitică, nu doar ecologică. Asta mă duce la o altă inițiativă, parte din programul de lucru al Comisiei pe anul acesta, pe durabilitate. Anul acesta vom uh, prezenta prioritățile referitoare la um, obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Acest proiect ne va ajuta să vedem unde putem aduce valoare adăugată și cum putem contribui cu politicile noastre în atingerea obiectivelor din Agenda 2030. Aceste obiective se află pe agenda Um, lumii dezvoltate și agenda lumii aflate în dezvoltare. Depinde și de guverne să definească aceste obiective și este clar că niciun guvern singur nu poate să aibă rezultate, este nevoie de eforturi comune din partea uh, părților interesate, societății civile și sectorului privat. Este nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca toată lumea să poată să-și joace rolul în acest uh, uh, proiect transformator este esențială și reglementarea, dar felul în care o facem și o definim este la fel de important ca și felul în care o punem în aplicare. Deci este nevoie de un efort colectiv din partea tuturor actorilor implicați. Înainte să vă răspund la întrebări, dați-mi voie uh, să vă vorbesc despre perturbatorii endocrini, uh, anunțul făcut astăzi. Înainte de vară, am spus că vom prezenta care sunt criteriile pentru perturbatorii uh, endocrini în cadrul legislației pentru, uh, cu privire la insecticide și biocide. Aceste criterii se conformează definițiilor OMS, se bazează pe dovezi științifice. Avem o comunicare cadru care descrie abordarea pe care am urmat-o și concluziile noastre cu privire la potența um, acestor, um, la puterea acestor um, perturbatori și am spus și care vor fi criteriile pe care nu le vom lua în considerare. Comisarii Katainen, Andriukaitis și Vela au lucrat îndeaproape cu mine la acest proiect. Am uh, cerut Agenției de Mediu să vadă care sunt uh, substanțele implicate pentru a ne asigura că putem să uh, luăm măsuri imediat ce sunt definite criteriile. Am văzut știrile în această după masă cu privire la uh, scurgerea aceea de documente pe Euractiv. Nu îi voi lăuda pe cei care își uh, arogă uh, puteri de politicieni Uh, arătând docu- documente către presă pe care nu ar trebui să le arate, dar aș dori să fac câteva observații de fond. Pentru mine, legislația aceasta este extrem de importantă. Este vorba despre acte legislative importante pentru protejarea biodiversității și naturii. Știe toată lumea ce înseamnă Natura 2000. Am avut o consultare publică cu 550.000. de de răspunsuri și aceasta arată cât de important este acest proiect pentru noi. Știți că întotdeauna spun că o mai bună reglementare nu înseamnă o coborâre a standardelor și doresc să mă țin de cuvânt în acest sens. Pentru mine, aceasta nu este o abordare ideologică, este una practică. Deci, foarte pe șleau, dacă ceva nu e stricat, n-are voie să, n-ai, nevoie să te pui să repari. Nu te lega la cap dacă nu te doare, cu alte cuvinte. Care sunt următorii pași? Nu am terminat cu lucrările la nivel intern, pentru că uh, mai avem și un studiu consultativ de finalizat. Pentru a termina, trebuie să, ne term- să finalizăm și uh, documentul de lucru pentru comisie și îl voi pune la dispoziția Parlamentului. Dumneavoastră veți fi primii care vor primi decizia noastră. Prefer să fac asta după consultările la nivel intern cu colegii mei și uh, prefer să o fac în același timp cu privire la decizia legată de follow-up, de urmărire. Deci, pe asta lucrăm acum, veți fi primii care veți afla când terminăm și repet că am o abordare pragmatică și nu una ideologică. După cum am spus, nu ne legăm la cap dacă nu ne doare, dar unde este loc de îmbunătățire, vom îmbunătăți. Deci, aceasta este replica mea la scurgerea de astăzi. Mulțumesc, domnule Timmermans. Începem cu prima rundă de discuții din partea PPE, domnul Lize. Ja, vielen Dank, Giovanni. Vielen Dank. Mulțumesc, Giovanni, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Deciza privind perturbatorii endocrini. Noi, cei de la PPE, am apărat Comisia pentru că a efectuat un studiu de impact, dar ă, asta nu justifică nicio tergiversare trebuie să fie un exemplu pentru viitor. Eh, eh, dacă e nevoie de un studiu de impact, ar trebui să începem eh, să îl producem la timp, pentru că putem eventual să îndepărtăm niște riscuri la adresa sănătății în felul acesta. Deci trebuie să aflăm informații exacte și de doză și de uh, conținut până la urmă. După aceea, în ce privește uh, directiva intitulată de noi Fitness Check, cred că aici unele lucruri trebuie să fie modificate. Voi susține majoritatea uh, opiniilor din uh, comisia noastră. S-ar putea la un moment dat să creăm mai multe probleme decât să rezolvăm probleme. O să ne batem capul de trei ani, uh, cum putem aduce îmbunătățiri și până la urmă vom constata uh, că uh, trezim mari nemulțumiri uh, pentru că prea puțin se vor arăta recunoscători politicienilor pentru încercarea de a rezolva niște probleme. Deci nu cred că va fi un demers util. O altă chestiune. În comisia noastră am uh, vorbit despre uh, renunțarea la profilele uh, valorilor nutri nutritive. Eu cred că ar fi un exemplu de mai bună regular, reglementare dacă, nedeținând date științifice privind valorile nutritive, am renunțat până la urmă Uh, să le menționăm. Pentru că, uh, până la urmă, prin etichetare, uh, orice consumator poate să afle ce conține un produs, iar în legătură cu valorile nutritive nu am aduce niciun fel de informație valabilă. Mulțumesc, Peter. Matias Grote. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și mulțumesc și pentru acest schimb de opinii, pentru că Nu uh, am gândit această întâlnire ca sub forma unei audieri. Am primit un uh, portofoliu de documente destul de târziu. Tocmai de aceea este bine să avem o discuție. Doresc să mă refer la subiectul refit. O mai bună reglementare. În multe state membre eh, avem următoarea problemă. Când avem sesiunile de implementare aici eh, și eh, analizăm ce se întâmplă cu legislația elaborată de noi, constatăm că există probleme de transpunere în practică, de pildă în legătură cu proiectul Natura 2000. Este un proces de implementare foarte anevoios și eu cred că Eh, acum poate că trezim eh, din noi speranțe, că noi încercăm să refacem legislația, în timpul acesta voi nu trebuie să transpuneți nimic în practică. Nu cred că este o soluție bună. Trebuie să existe o abordare pragmatică. Eu cred că eh, există un oarecare sentiment de frustrare în legătură cu așteptările noastre. Sigur că sunt 5.000 uh, de propuneri care trebuie să fie uh, până la urmă uh, grupate, selectate, dar să nu așteptăm așa cum așteptăm acum rezultatul referendumului din Marea Britanie referendumul din Marea Britanie nu ar trebui să joace niciun rol în ce privește activitatea noastră cotidiană. Iar în legătură cu subiectul perturbatorii endocrini, aici uh, au existat opinii uh, divergente. Până la urmă noi am susținut punctul de vedere al Suediei. Să vedem din nou ce se propune, dar uh, s-ar putea să ne dorim și aici o urgentare a demersurilor, subiectele să fie mai uh, repede abordate, să nu trebuiască să așteptăm rezultatul uh, unei hotărâri judecătorești, pentru că disputele devin foarte mari. Iar în ce privește economia circulară, este unul din cele mai mari proiecte care se află acum pe masa noastră de lucru. Este uh, un proiect realist. Uh, noi, în legătură cu glifosatul, cu uh, uh, alte subiecte, încercăm să ne uh, luăm de păr în Europa, în timp ce am putea să facem progrese în economia circulară și în a crea uh, locuri de muncă. Uh, și cu risipa alimentelor. Uh, sunt mulți de partea noastră în legătură cu activitatea uh, bisericilor și asociațiilor caritative și aici uh, am putea colabora. Deci sunt multe lucruri care s-ar putea rezolva mult mai rapid. Economia circulară este un domeniu foarte amplu și comisarului Katainen i-am spus, ar trebui puțin să apăsăm pe pedala de accelerație ca să progresăm aici. Pentru grupul meu, grupul SID, economia circulară, este unul din principalele subiecte în această perioadă legislativă pentru că uh, oferă șansa creării uh, de noi locuri de muncă și um, asta uh, nu implică și să le dăm indicații oamenilor cum trebuie să trăiască și ce să mănânce. Thank you very much. Now for the ECR, Mr. Demesmaker. Mulțumim pentru ECR, domnul Demesmaker. Mulțumesc, mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici astăzi. A fost uh, foarte clar ceea ce ați spus cu privire la directiva REFIT. Deja Comisia Europeană nu a spus nimic de mai bine de o mie de zile despre ceea ce vrea să facă cu această directivă. Ar fi o oportunitate să ne ocupăm și de biodiversitate pe, în uh, cadrul evaluării de la mijlocul perioadei. 86% din membrii Parlamentului uh, au fost împotriva reevaluării directivei cu privire la uh, păsări. 100.000 de mii de cetățeni și 15 state membre s-au pronunțat și și-au uh, exprimat îngrijorările și cred că acest lucru este foarte important. Ne întrebăm oare când ne va răspunde comisia. Cred că nu putem fi mai clar de atât. Ne întrebăm când putem avea proiectul de raport. E vorba de 600 de pagini în această directivă. Și se pare că directiva cu privire la natură nu are nevoie de alte adaptări. Dar ce face Comisia totuși în acest sens? Trebuia să avem o conferință la sfârșitul lunii iunie cel târziu, dar aceasta a fost anulată deoarece nu avem documentul de lucru din partea comisiei. Documentul nu a fost pregătit și cred că e rușinos acest lucru. Pe mine pur și simplu mă șochează și cred că această guvernanță nu are nimic de a face cu transparența și cu democrația. Oare încercați să distrugeți și ultimul dram de încredere pe care cetățenii îl au în comisie? Pentru că acest, acest lucru se va întâmpla vă concentrați pe criza cererilor de azil, pe criza migrații, migranților. Sunt de acord că această criză cu care ne confruntăm ne pune în față numeroase provocări pentru viitor, dar și biodiversitatea este importantă și nu mai avem timp de pierdut. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar nu cred că faptul că lucrăm pe altă criză, de fapt, este singurul motiv de întârziere. Cred că este doar un pretext și nu înțeleg de ce nu se fac progrese. Foarte multe persoane au încercat să slăbească această directivă și vreau să știu despre cine este vorba și de ce nu ne spuneți odată, de ce nu spuneți odată lucrurilor pe nume. Federația Germană a Industriilor au, uh, a transmis o scrisoare comisiei prin care au pus sub semnul întrebării acest raport și s-au întrebat când va fi gata documentul de lucru. Ce înseamnă cât de repede posibil? Mulțumesc uh, din partea ale domnul Gerbrati. Mulțumesc uh, comisarului Timmermans Cred că ar fi bine să discutăm uh, puțin pe termen lung pe marginea acestui uh, dosar. Poate că acum nu beneficiază de atenția um, cuvenită, însă în vreo 10-15 ani probabil toată lumea își va da seama că acest um, dosar este foarte important. Uh, să vorbim despre directiva cu privire la habitatul păsărilor. Nu vreau să reau ceea ce a spus antevorbitorul meu, însă vreau să subliniez două elemente suplimentare. În primul rând, uh, faptul că Comisia întârzie foarte mult uh, cu munca duce la o mare incertitudine. Ce se va întâmpla cu legislația viitoare? Va fi oare diluată? Dacă aceasta este deschisă, rămâne la latitudinea statelor membre să ia niște decizii și nimeni nu știe ce se va întâmpla. Toate politicile cu privire la natură în uh, Europa au avut un succes foarte mare. Sunt cele mai bune din în achiul actual. Însă există o singură problemă, punerea în aplicare a acestora de către statele membre. Dacă Comisia continuă să întârzie foarte mult această procedură de um, reformare, ne întrebăm dacă statele membre vor fi încurajate să pună, lucruri, să pună de legislație în aplicare așa cum este sau vor aștepta noua legislație. Eu cred că varianta a doua se va aplica. Revizuirea la mijlocul perioadei a directivei cu privire la biodiversitate. Cu toții vorbim despre importanța naturii în general. Am uh, avut diverse studii care ne arată importanța economică a biodiversității. Se calculează că la nivel global uh, pierderea de biodiversitate afectează PIB-ul, uh, ducând la o scădere acestuia cu 3%. Agenția Europeană pentru Mediu a publicat uh, acum mai bine de un an raportul cu privire la situația mediului înconjurător. Acest lucru a dus la numeroase întâlniri de criză în cadrul Comisiei Europene. Noi dorim să uh, ajungem la creștere economică, însă nu putem împiedica pierderea biodiversității, iar acest lucru va duce la pierderi pe viitor în um, creșterea economică și dezvoltarea economică. Comisia a avut câteva concluzii cu privire la strategia legată de biodiversitate și acestea au fost la fel de pesimiste ca și cele din partea Agenției Europene pentru Mediu, și anume că nu vom putea să împiedicăm pierderea de biodiversitate, cu atât mai puțin să reparăm pierderile de până acum. Eu abia aștept propunerea din partea Comisiei pentru a vedea cum putem să punem capăt acestei tendințe negative și cum vom putea să ne atingem obiectivele pentru 2020. Dacă nu facem acest lucru, vom ajunge la aceleași concluzii ca în 2010, că nu ne putem atingem obiectivele. Și, în ultimul rând, economia circulară. Limbajul este perfect. Discursul dumneavoastră de anul trecut de la Săptămâna Verde a fost perfect, dar aceasta nu este o agendă legată de mediul înconjurător, este o agendă economică, e vorba de viitorul economic al Uniunii Europene. Faptele deocamdată nu prea corespund cu vorbele aud că în cadrul comisiei se încetănesc numeroase procese legate de economia circulară. În semestrul european nu se mai vorbește deloc de economia circulară. Ecodesignul promis pentru 2015 s-a încetinit și el și s-a amânat inedie. Ne puteți totuși da mai multe detalii despre această economie circulară, mai este ea o prioritate pe agenda noastră și ne puteți arăta acest lucru și prin fapte și nu numai prin vorbe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! De în partea cu e doamna Colecina. Mulțumesc, stimate domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această dezbatere și sper să veniți mai des în comisia noastră, cel puțin o dată pe an. Ar fi utilă vizita dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți uh, responsabilități în multe din domeniile care țin și de competența comisiei noastre. Deci, uh, să nu vă lăsați așteptat atâta timp. Ca și antevorbitorii, eh, doresc să vorbesc despre Uh, modul în care domnul comisar Vela ar trebui să modernizeze directiva privind uh, biodiversitatea, pentru că uh, urma să publice pe 10 iunie deja proiectul domniei sale. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și am fost foarte neplăcut impresionată de declarația purtătorului de cuvânt al comisiei, care spunea că nu este timp acum pentru acest subiect, pentru că criza refugiaților ne ocupă tot timpul. Eu cred că nu ar trebui să ne ascundem în spatele acestui argument pentru toate întârzierile în activitatea Comisiei. Nu trebuie să folosim acest tertip. Pentru că din uh, declarația purtătorului de cuvânt, uh, altfel putem înțelege că uh, putem să stăm cu mâinile în poală și să așteptăm rezolvarea crizei pentru ca toate celelalte probleme să-și găsească rezolvarea. Dar nu e vorba doar despre soarta păsărilor, despre biodiversitate, despre programul Natura 2000, Eh, mi-aș dori să ne oferiți eh, o situație realistă despre eh, măsura în care toate aceste prevederi legale au fost transpuse în practică în statele membre. Pentru că impresia mea este că acum vom încerca să modificăm legislația, să elaborăm noi uh, Uh, prevederi, uh, în timp ce statele membre nu reușesc să țină pasul cu respectarea celor existente. Uh, deși unele au fost adoptate cu 5 sau chiar 7 luni, ani în urmă, mă scuzați. Iar în ce privește perturbatorii endocrini, este o problemă care ne preocupă pe toți la modul cel mai serios. Și uh, Trebuie de asemenea să știm care este poziția comisarului Andrukaitis vis-a-vis de această problemă, pentru că ignoră într-un fel inclusiv hotărârea Curții Europene de Justiție. Cum să sporească încrederea cetățeanului în Uniunea Europeană dacă până și Comisia Europeană nu respectă hotărârile curții. Cum încercați să rezolvați această problemă? Thank you very much. And now for the Greens. Uh... Mulțumim uh, din partea verzilor, doamna Hucken. Mulțumesc. Aș putea să vă fac uh, o recomandare. Aș vrea ca comisia să asculte uh, neerlandeza, deoarece interpretarea neerlandeză este foarte bună. I-am auzit pe colegii mei uh, Vorbind despre directiva cu privire la natură, mi-aduc aminte cum uh, această reformare a fost uh, amânată. Nu cred totuși că este just față de comisarul Timmermans să-i punem acest lucru în cărcă. Domnul comisar a spus deja, dacă nu, un lucru nu este clar, nu e nevoie să îl reparăm. Aceste directive sunt bune, cel puțin uh, așa am uh, aflat din partea publicului general. Și cred că am spus acest lucru deja de mai multe ori și am spus-o și comisiei, să nu ne legăm la cap dacă nu ne doare. Și comisia vine și ne spune același lucru. Cred că e grozav că primim de la domnul Timmermans același mesaj. Poate că ar trebui să ne bucurăm, să sărbătorim această comunicare. Ar trebui să lăudăm comisia. Eh, cel care se căiește în ceasul al 12-lea este mult mai bine primit în rai decât toți cei care uh, n-au păcătuit. Această scurgere de, de documente nu este neapărat o problemă, pentru că oricum voiam să le facem publice. Domnul eh, Timmermans este acum gata să facă niște recomandări, însă trebuie să aducem aminte că avem nevoie de un raport. Uh, Trebuie să știm din partea Comisiei care sunt aceste recomandări. Sunt uh, convinsă că domnul comisar Timmermans a ascultat sfatul nostru acum că este gata să facă ceva cu privire la directiva legată de natură. Și aș mai vrea să spun un lucru foarte important pentru domnul comisar Biodiversitatea este importantă nu numai din perspectiva economică și din perspectiva creșterii economice, dar este importantă și pentru climă, pentru, încălzirea, pentru combaterea încălzirii globale. Abia așteptăm să vedem um, cum Comisia depune toate eforturile necesare. Populația noastră, cetățenii noștri nu prea au încredere în Uniunea Europeană și știm cu toții că ă, problema e gravă și nu ar trebui să mai punem paie pe foc, în special în, când vine vorba de niște legi care sunt foarte populare în rândul cetățenilor oamenii, cetățenii noștri nu văd decât niște anonimi în costum care tot iau decizii pe care ei nu le înțeleg. Și ar trebui să nu le trădăm încrederea. Mulțumim! După această rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor politice, dau cuvântul domnului vicepreședinte Timmermans pentru prima rundă de răspunsuri. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebările și observațiile dumneavoastră. Legat de perturbatorii endocrini, Astăzi uh, am încercat să ne asigurăm că respectăm deciziile curții. Dacă sunt corect informat, uh, mâine veți discuta aceste lucruri cu comisarul Andrew Catis și dânsul vă va da informațiile cu privire la toate aceste decizii. Cred că și el așteaptă acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Legat de habitatul uh, păsărilor. Câteodată lucrurile se desfășoară mai greu și mai încet la nivel intern decât uh, am vrea noi. Câteodată așa, așa este viața. De multe ori și în Parlamentul European se întâmplă același lucru. Așteptăm uh, foarte mult pentru numirea raportorilor și aceste întârzieri au loc în cadrul fiecarei instituții. Pe această directivă lucrăm, suntem în curs de analiză. Eu v-am dat abordarea mea generală, care a fost, sper, subliniată foarte bine în daneză. Ceea ce mă preocupă pe mine este cum putem să ne îmbunătățim uh, modalitatea de acțiune, cum putem să ajutăm statele membre să protejeze mediul înconjurător, să pună în aplicare mai bine legislația și să protejeze diversitatea naturii, a faunei și a florei. Pentru mine aceste aspecte sunt esențiale și cred că Colegul dumneavoastră a spus deja acest lucru. Problema de multe ori se găsește în transpunerea legislației europene în legislația națională a statelor membre. De aceea, Comisia ar trebui să ajute statele membre în spulberarea neclarităților, a îndoielilor cu privire la modalitățile de acțiune. Noi avem acum o dezbatere deschisă și francă. Trebuie să vă spun că nu toate partidele îmi transmit același mesaj. De multe ori, dom domnul de, eh, de Mesmarker mi-a dat un mesaj foarte emoțional acum și pasionant, dar multe alte grupuri politice au vederi contrare spun că cetățenii nu vor legislație cu privire la natură. Invocarea opiniei publice nu este tot timpul cea mai bună abordare. Da, ne bazăm pe niște rezoluții. Și astăzi v-am dat abordarea mea. Dar să mă acuzați de faptul că mint, acest lucru nu îmi place, domnule Marker, Și cu atât mai puțin din partea dumneavoastră. Dacă mă acuzați că mint, atunci vă rog să dovediți acest lucru. Nu vă mint, ci vă dau niște informații foarte clare și sunt foarte deschis cu dumneavoastră. Da, lucrurile au fost foarte, au, s-au desfășurat foarte încet nici, și mie mi-ar plăcea ca ele să meargă mai repede, însă nu vă pot da informațiile complete decât în momentul în care procedura s-a încheiat. Trebuie să vedem și care este abordarea comisiei. Trebuie să primim documentul de lucru. Da, într-adevăr, este necesar să ne îmbunătățim uh, abordarea și modalitatea de acțiune. Nu mă înțelegeți greșit, totuși mă bucur de acest schimb de opinii. O mare majoritate a membrilor Parlamentului îmi transmit mesaje foarte clare. PPE-ul a început cu un mesaj pe care îl apreciez, pentru că a fost foarte deschis și a pus punctul pe ei cu privire la lacunele din această directivă. Și eu sper că vom putea să accelerăm lucrurile în ceea ce privește vorba de decizia la nivel intern din partea Comisiei. Dar aș vrea să nu ne mai atacăm și aș vrea să colaborăm, să lucrăm împreună și să tragem în aceeași direcție. Vreau să vă asigur că în instituția mea încercăm să abordăm diferite perspective și să nu mai avem nicio îndoială la momentul final, atunci când vine vorba de a lua o decizie, lucru care, după părerea mea, face ca decizia să fie mai solidă. Domnul Lize întreba de informațiile nutritive care nu au fost adoptate încă. Suntem în curs de a evalua acțiunile care trebuie, măsurile care trebuie luate pe viitor și așteptăm rezultatele pentru anul viitor. Acum să revin la economia circulară. Dați-mi voie să repet faptul că trebuie să eficientizăm economia circulară și trebuie să o includem în toate măsurile noastre. Dacă e vorba de piața digitală unică, dezvolta uh, un, Uniunea energetică, îmbunătățirea funcționării pieței interne, infrastructură, fondurile um, de investiții strategice, și diversele lor componente, fondurile structurale, Haideți să încorporăm în toate aceste elemente ale economiei circulare. Când analizăm um, evoluțiile economice din statele membre, Luăm în calcul și economia circulară și facem acest lucru și când facem recomandări pentru fiecare țară. Domnul Hud și domnul Hebrandi au spus același lucru, au subliniat nevoia unui schimb um, de paradigmă, de model în economia noastră. Dacă analizăm noile investiții prin uh, uh, fondurile de investiții strategice, și faptul că acestea beneficiază de un interes atât de mare pe piață, acest lucru ne arată că piața și companiile au o abordare mult mai strategică decât noi în acest sens și ar trebui să ne raliem și noi poziției acestora. Știm exact care este situația noastră economică, știm în ce direcție vrem să ne îndreptăm. Nu este o provocare tehnică, nu este o provocare științifică, nici măcar financiară. Are legătură numai cu voința politică și cu o mai bună reglementare. Tocmai de aceea consider că o mai bună reglementare ar trebui folosită pentru a schimba modul în care legiferăm, pentru a veni cu legi mai inclusive, în care să luăm în calcul și uh, ONG-urile și actorii externi. Avem nevoie de acest lucru pentru a face tranziția la o economie circulară. Pacturile verzi uh, lansarea acestora pe care am făcut-o săptămâna trecută cu Carlos Moedas. Um, am văzut uh, câteva proiecte lansate în țările de jos. Toate acestea reprezintă provocări pentru Parlamentul European, dar și pentru celelalte instituții și afectează toate nivelurile de guvernanță, deoarece fac parte dintr-o abordare globală și noi, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să mai parcurgem câțiva pași, dar mai uh, sunt uh, încă pași de, de făcut și la nivel național și la nivel local. E vorba deci de o provocare care vizează guvernanța în ansamblul său. Și sunt de acord cu domnul Hebrandi, Hebrandi când, uh, și cu afirmațiile sale. Aș vrea să trec acum la biodiversitate. Aș vrea să pot să îi contrazic pe unii dintre dumneavoastră, însă, din păcate, nu pot. Nu pot să vă promit uh, cât de multe, că voi putea obține toate informații. Nu pot să vă promit că voi putea răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră, însă vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință. Nu știu dacă pot să vă satisfac toate cererile, însă vă promit că voi face tot posibilul să revin la dumneavoastră cu răspunsuri de îndată ce le voi putea obține, astfel încât să vă asigur că mergem cu toții în aceeași direcție și că avem o abordare unitară. Cred că am răspuns majorității întrebărilor. Mulțumesc! Second. Mulțumesc! Putem trece acum la cel de-al doilea tur, domnul Belet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și bună ziua tuturor. Ați menționat economia circulară și importanța politică a economiei circulare, inclusiv importanța pentru mediul înconjurător. Jumătate din deșeuri în continuare ajung la gropile de gunoi și este important uh, să schimbi ceea ce este mai ușor de schimbat. De pildă, producția de uh, energie electrică. Dar trebuie să gândim pe termen mai lung deșeurile pot să se transforme și într-o materie primă. Și trebuie să evităm uh, ca în, în anii următori să adoptăm o politică care să stimuleze doar anumite modele uh, de producție în favoarea anumitor întreprinderi în care, de pildă, produc din uh, deșeuri energie electrică, pentru că am putea să ajungem până la urmă într-un cerc vicios. Deșeurile uh, pot fi reciclate, uh, pot să se transforme într-o uh, materie secundară care să fie revalorificată. Să găsim soluții pe termen mediu și pe termen lung pentru prelucrarea deșeurilor inclusiv, evident, pentru producția de energie electrică. Mulțumesc foarte mult! Domnul Poț, mulțumesc, domnule președinte, și bun venit domnului prim vicepreședinte al Comisiei. Nu vreau să repet lucruri care s-au spus deja, dar mi se pare că există Uh, și neînțelegeri care uh, au apărut în ultimele luni, poate în ultimul an, între Comisia Europeană și Parlament. Vă voi da câteva exemple. Eu uh, pot să salut punctul dumneavoastră de vedere că ceea ce nu este stricat nu trebuie reparat. Dar atunci, de ce încercăm să uh, revedem, uh, să revizuim directive care nu sunt, de fapt, uh, stricate? Și Există multe propuneri, inclusiv unele care vin din țara dumneavoastră, uh, de revizuire. Dar Uh, noi uh, avem uh, o listă întreagă de specii care sunt în clipa de față periclitate, fie că este vorba de specii sălbatice, dar inclusiv până la urmă pe listă figurează și solicitări de verificare a animalelor de companie sau uh, sunt alte propuneri care sunt poate mai puțin de înțeles. În ce privește perturbatorii endocrini menționate, uh, menționați în repetate rânduri de colegi. Poate că nu sunteți bine informați, inclusiv în legătură cu uh, definiția perturbatorilor uh, endocrini. Trebuie să ne gândim că definiția care acum o găsim în propunerea comisiei mi se pare a fi uh, mult mai uh, puțin precisă decât uh, cea cu care operam înainte. Deci Există multe probleme. Ar trebui să existe și ă, noi canale de comunicare între Comisie și Parlament. În ce privește structura orizontală, ă, nu știm exact când este menționat un vicepreședinte cine este persoana respectivă, ce competențe are. Deci ă, trebuie să găsim o formulă de a comunica mai bine cu Comisia, pentru că există foarte multe neclarități. Mulțumesc foarte mult. Domnul Torvalds. Mulțumesc domnului Zimmerman pentru prezență. Din întâmplare, cu câteva săptămâni în urmă, am citit uh, raportul privind consultarea publică, privind uh, subiectul fitness check. este menționată uh, cifra de 552.000 de persoane care au răspuns, uh, deci o jumătate de milion de răspunsuri la acest sondaj. 520.000 au uh, fost obținute printr-o platformă automatizată. Dar putem răspunde la două, trei întrebări într-o formulă automatizată. Doar 3% din răspunsurile noastre 6850 uh, au intrat uh, și în detalii în legătură cu întrebările puse. Deci uh, pe mine mă nedumerește până la urmă o asemenea soluție. Mă gândesc la consultările publice privind TTIP noi nu vrem să monopolizăm uh, discuțiile la nivelul societății, dar în calitate de fost jurnalist sunt uh, totuși um, nedumerit um, de acest tip de procedură, pentru că, în mare parte, este uh, finanțată până la urmă formula de către Direcția Generală Envi, adică de, chiar de noi. Mi se pare inacceptabil și aș vrea un răspuns din partea dumneavoastră. Bun. Da, uh, eu uh, v-am ascultat punctul de vedere, dar care este întrebarea? Ați organizat o consultație publică. Dar mie mi se pare că a fost marcată și ca atare distorsionată de răspunsuri automatizate, ori uh, să ofer cetățeanului răspunsuri automatizate, nu mi se pare a fi o soluție fericită, cum apreciați dumneavoastră această formulă de lucru. Thank you very much, uh, Ms. Gerling, excuse me for... Mulțumesc foarte mult, doamna Gerling. Scuzați-mă că am schimbat ordinea intervențiilor. Aș vrea și eu să-l întreb pe domnul uh, Timmermans în legătură cu faptul că se recurge într-o uh, manieră mult mai uh, amplă la formula comitologiei inclusiv în ce privește organismele modificate genetic. Da, rolul comisiei este foarte clar. Deci, noi am fost solicitați să elaborăm un aviz, dar după aceea Comisia poate să adopte uh, actele de punere în aplicare. Dar în ce privește organismele modificate genetic, uh, eu am unele regret proiecte, pentru că mie mi se pare că uh, aici uh, ne-am uh, pus piedici. Au existat disfuncții. Și cred că și în legătură cu alte subiecte există obiecții. Unele până la urmă au avut câștig de cauză în plen, altele nu. Având în vedere uh, și uh, sentința uh, Curții de Justiție vis-a-vis -vis de OMG-uri, și având în vedere și o decizie a ombudsmanului privind întârzierile de punere în aplicare a hotărârilor, vă întreb în cadrul eforturilor de mai bună reglementare cum putem să rezolvăm aceste probleme. Thank you very much. And now Mr. Eck. Domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Timmermans. Aș dori să mă refer la risipa de alimente în contextul economiei circulare. În ce privește raportul privind alimentația în 2016, se spune că nu se fac destule demersuri pentru a combate foametea în lume. Se spune că există multe țări în care populația este subnutrită și în multe din aceste țări foametea devine un pericol pentru sănătatea publică. Politica agrară europeană ar putea să ia decizii hotărătoare pentru a se atinge obiectivele de dezvoltare. Pentru că modul în care ne producem alimentele poate avea un efect asupra siguranței alimentare și utilizare durabilă a resurselor naturale. Întrebarea pe care o adresez eu domnului Timmermans în contextul risipei alimentare. Comisia în sensul unei mai bune reglementări va face oare propuneri concrete pentru ca uh, politica agrară, care acum nu este deloc una ecologică, să fie reformată pentru a atinge obiectivele pentru anul 2030 și va avea Comisia curajul ca modelul de supraproducție să se transforme într-un uh, model ecologic și durabil um, agrar, astfel încât să nu mai existe risipă alimentară în Europa? Mulțumesc! Uh, Iavor. Domnul Iavor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, domnule prim-vicepreședinte, că ne vizitați astăzi. Sperăm că nu pentru ultima dată. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, uh, lucrările pregătitoare ale fostei comisii sub mandatul domnului Potocnic. Mă refer în special la documentul Comisiei referitor la accesul la justici, uh, justiție, un principiu fundamental, de altfel, care contribuie foarte mult la um, dezvoltarea unei economii durabile și unei societăți durabile. De asemenea, este necesar pentru punerea în aplicare a Convenției de la Arhus, pentru, ca să avem uh, acces la justiție pentru cetățeni. Care e întrebarea mea? Noua comisie dorește să revină asupra acestui subiect. Acesta se pare că a fost lăsat cumva pe planul 2 după ce, ați, uh, după ce a intrat în mandat Comisia Juncker. De asemenea, cum și ce inițiative putem aștepta pe această temă din partea noii comisii? Un al doilea aspect, asemănător. Cabinetul Potocnic, de asemenea, mai pregătit un document al Comisiei cu, prier, cu privire la inspecțiile de mediu. Știm că aceste uh, inspecții și tratatele de mediu au un rol esențial în punerea în aplicare a legilor privitoare la mediu, a legilor comunitare. Autoritățile de mediu și inspecțiile de mediu sunt considerate a fi în, resp- în respons- responsabilitatea statelor membre. Dar există diferențe enorme între statele membre, diferențe care creează uneori probleme grave la faza de punere în aplicare a legilor comunitare. Ne putem aștepta după 2 ani de la noua comisie să revină asupra uh, acestei teme a inspecțiilor de mediu? A treia întrebare se referă la directivele păsări și habitat, care au mai fost pomenite astăzi. S-a spus deja foarte mult. Mie mi-a rămas o singură întrebare. Puteți să ne spuneți care este termenul limită până la care Comisia va veni în fața Parlamentului cu studiul respectiv uh, uh, referitor la refit? Putem să ne așteptăm din partea Comisiei să uh, demareze un plan de acțiune de punere în aplicare pentru aceste două directive, pentru că, la urma urmei, după cum am văzut, punerea în aplicare e problema. Mulțumesc, mulțumesc doamna Creslinger. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, vreau să mă refer concret la refit în contextul Natura 2000. Există atât de multe exemple din statele membre în care uh, putem constata că o mai mare flexibilitate ar putea fi utilă și cred că ar trebui să renunțăm la această abordare rigidă în ce privește protecția uh, naturii. Pentru că um, nu cred că uh, trebuie să nu fie posibil să adaptezi o directivă, aplicarea unei directive, atunci când uh, lucrurile în practică se desfășoară cât se poate corect. Pentru că în țara mea, de pildă, se încearcă readaptarea unui tip de păstrăvi și poate vă amuzați, dar legislația este atât de rigidă încât uh, de fiecare dată uh, ni se spune nu putem face nimic uh, pentru că renaturalizarea păstrăvului pentru că Bruselul nu ne permite. Și eu nu cred că uh, suntem un caz unitar. Probabil că există foarte multe exemple în practică în care uh, ar trebui să putem acționa mai flexibil. Și eu vă spun, dacă astăzi, în anul 2016, să uh, pui sub uh, protecție uh, anumite uh, păduri de foioase în cadrul programului Natura uh, 2000, uh, s-ar putea ca Um, până la urmă um, să nu mai poată să acționeze în acest sens proprietarii pădurilor. Pentru că există iarăși niște limitări um, și asta creează un sentiment de frustrare. Iar uh, cei care sunt proprietarii uh, unor suprafețe de pădure și au trăit până la urmă din valorificarea lemnului, având grijă uh, să nu defrișeze suprafețe foarte mari, nu mai pot să trăiască din uh, proprietatea lor. Uh, deci eu cred că până la urmă trebuie să găsim un echilibru astfel încât să existe facilități pentru proprietari să își valorifice o parte din lemnul pe care îl dețin. Cred că din acest punct de vedere pot fi îmbunătățite prevederile. Mulțumesc, domnul Parniu. Monsieur le Premier vice-président. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să discutați cu noi. Am uh, apreciat mai ales uh, uh, atunci când ați vorbit despre economia circulară, care este una dintre mizele majore, nu doar împotriva schimbărilor climatice, ci și împotriva șomajului peste tot în Europa în următorii ani. Mâine la 10 și un sfert o să ne întâlnim cu domnul Andriu Caitis, comisarul pentru sănătate, care a prezentat Colegiului Comisarilor uh, pachetul privitor la perturbatorii endocrine azi dimineață. Am o mică întrebare. Lista de perturbatori nu apare în anexele prezentate în această dimineață de către domnul Andrew Caitis, comisarilor. Totuși, tocmai v-am auzit spunând că v-ați luat angajamentul pentru a publica această listă de perturbatori endocrini. Așa că vreau să vă rog să confirmați sau să infirmați uh, ce am spus adineauri față de absența anexei. Poate că ar fi bine să vorbim și despre anumite Uh, subiecte care nu se leagă neapărat de economia circulară sau de perturbatorii endocrini. E vorba despre un aspect care mă interesează foarte mult, anume transparența. Cred că și pe dumneavoastră. Transparența în relația între comisie și lobbyiști. Dumneavoastră lucrați acum la reforma Registrului Transparenței. Știți deja că există mediatorul european care a conchis că nu sunt respectate obligațiile Comisiei în materie de transparență în ceea ce privește relația cu lobby-ul tutunului, din, din industria tutunului. Comisia trebuie să ne informeze cu privire la toate reuniunile cu reprezentanții industriei tutunului, ori nu și-a îndeplinit această obligație. Trebuie să informeze și reprezentanții uh, din protecția consumatorului. dacă Europa tot a semnat uh, convenția cu privire la convenția OMS cu privire la lupta împotriva tutunului, aceasta trebuie să asigure transparența atunci când se țin aceste reuniuni cu reprezentanții industriei. De asemenea, convenția cere ca uh, Comisia Europeană să publice procesele verbale uh, ale acestor reuniuni. Așadar, în cadrul reformei uh, cu privire la Registrul Transparenței, ce părere aveți dumneavoastră despre acest subiect? Mulțumesc. Domnul Huitema. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar. Am o întrebare legată de procedura de autorizare pentru produsele pe bază de plante. Uh, vedem că există multe blocaje instituționale, în ultima vreme în cazul glifosatului. Considerăm că procedura trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și trebuie să fie un proces democratic, așa cum se prevede în regulament. Totuși, statele membre care uh, sunt codecidenții noștri nu pot sau nu vor să ajungă la un acord și tot timpul mingea se află în terenul comisiei. Consiliul nu și-a asumat, deci, responsabilitățile Așadar, comisia trebuie să decidă singură și uh, să uh, suporte și acuzațiile de pe urma acestei decizii. Cum, cum vede comisia această situație și ce uh, are de gând să facă pentru a rezolva aceste blocaje instituționale care se tot repetă? O a doua întrebare legată de risipa alimentară. Ce progrese s-au făcut, făcut în acest domeniu ca parte a pachetului pentru economia circulară? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Șeier Pieric. Voorzitter, commissaris, ik, eh, ik kan u zeggen dat... Eh, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, când vin eh, alegătorii mei din țările de jos și le vorbesc despre EFSI și economia circulară, ei sunt foarte optimiști. Cetățenii și reprezentanții industriei din țările de jos sunt foarte interesați și mândri de aceste evoluții. Apar însă dificultăți cauzat de cunoștințele pe care le au oamenii referitor la economia circulară. Avem uh, niște antreprenori aici în spate, în sala aceasta și nu știu dacă ei știu ce înseamnă economia circulară. Vorbeați despre acele prețioase locuri de muncă și cred că este o temă pe care trebuie să o explorăm mai de aproape. Apoi, sectorul deșeurilor. Dacă ne uităm la situația din țările de jos și economia circulară, Noi, în țările de jos, uh, depozităm în gropile de gunoi doar 1% din deșeuri, dar în, uh, dacă ne uităm la domeniile uh, horticulturii și farmacologiei, atunci vedem că există idei foarte bune, dar există și multe obstacole. Ce părere aveți despre situația din industria construcției? Se pot face multe lucruri foarte utile și nu fiecare țară este la fel. Nu putem să lăsăm aceste sectoare să se descurce singure. În ceea ce privește directivele Habitate și Păsări, data trecută ați spus că vă veți gândi la soluția, asta vreau să fac și eu, și colegul, costă colega mea din Austria, tocmai a transmis un mesaj foarte important, de asemenea domnul Demesmaker a spus că primește foarte multe mesaje din partea organizațiilor pentru protecția mediului, dar și din domeniul agriculturii, din sectorul agriculturii și pescuitului. Primim uh, milioane de mail-uri și uh, din partea uh, celor care nu sunt de acord cu ce facem. Trebuie să vedem ce idei putem să folosim și domnul Gerbrandi a vorbit despre acest lucru. Nu vorbim despre situația doar din țările de jos, ci și despre tot în lume, de exemplu. Uh, vorbim despre lipsa de acces la uh, pistele de biciclete, pentru că în zonele acelea uneori cresc, cresc plante protejate, uneori oamenii sunt blocați în casă din cauza liliecilor. Există zone protejate în țările de jos. și există acolo păsări care sunt protejate și care trebuie să-și facă cuiburile. De sute de ani, uh, agricultorii exploatează pământul în acele zone și acum nu mai pot să-și facă uh, munca. Ne avem, avem de-a face cu o expropriere în adevăratul sens al cuvântului. Și nu cred că acesta este obiectivul dispozițiilor uh, europene. Putem să vorbim despre modificarea directivelor, dar trebuie să existe și o linie directoare pentru a punerea acestora în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Eu eh, también me quería unir a... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă raliez și eu antevorbitorilor care au menționat consolidarea economiei circulare. Spania dorește ca aceste lucruri să se întâmple, de asemenea dorim uh, o colectare, o triere a deșeurilor, crearea de locuri de muncă și o mai bună educație civică pentru cetățenii noștri. Cred că avem nevoie de un pachet uh, legislativ mai puternic care, de fapt, să își arată rezultatele de la momentul redactării până la punerea în aplicare. Cred că trebuie să fim foarte preciși, însă dacă putem să vă ajutăm în vreun fel, o vom face cu plăcere și vă vom împărtăși toate experiențele noastre. Împreună cu colegii din uh, celelalte comisii am pregătit uh, măsuri pregătitoare pentru celelalte, pentru uh, poluare și pentru problemele industriale. Știm deja de anumite probleme care există de foarte multă vreme, însă vrem acum să venim cu soluții noi, cu soluții uh, mai avansate, care să ne permită să înlăturăm diversele riscuri și sperăm că ne veți putea ajuta în găsirea acestor soluții. Da, se spune câteodată că legiferăm cu disperare și că avem uh, însă probleme de implementare, de punere în aplicare a acestor legislații. Acum ne confruntăm însă cu probleme reale. Este un moment de cotitură în care avem nevoie de noi legi și norme. Dar trebuie să ne gândim bine dacă chiar e nevoie de o legislație nouă sau de o mai bună punere în aplicare a legislației vechi. Poate că Parlamentul nu și-a jucat așa cum trebuie rolul, poate nici Comisia, prin intermediul actelor delegate, nu au făcut exact ceea ce trebuiau să facă. Până la urmă e vorba de guvernanță și de guvernele din statele membre care sunt cele care iau deciziile finale în ceea ce privește punerea în aplicare aplicare a legislației iar uh, capacitatea de punere în aplicare a legislației diferă de la un sector la altul. Poate câteodată ședințele, reuniunile cu parlamentele naționale nu sunt atât de eficiente. De multe ori avem membri ai parlamentelor naționale care vin aici, cu care discutăm, dar poate că nu ne implicăm suficient. Vreau să mă asigur că Parlamentul European chiar joacă un rol important, astfel astfel încât să putem să ne dăm seama care este, până la urmă, poziția noastră și ce putem face împreună cu Comisia ca să punem lucrurile în mișcare. De multe ori ajungem să solicităm lucruri care sunt împotriva intereselor noastre. Comisia pentru Transporturi a colaborat cu noi, deja am vorbit și cu domnul Katainen în, la Strasburg. Și am spus că unele țări din Uniunea Europeană care se confruntă cu deficite bugetare nu pot să pună în aplicare regula de aur. Avem această regulă de aur care se referă la contribuția statelor membre la bugetul comun, dar pentru că nimeni nu putea să-și uh, respecte această obligație, regula de aur a fost uh, anulată. Ar trebui însă să o reluăm pentru a putea consolida capacitatea Fondului pentru Investiții Strategice. Ar trebui să schimbăm și perspectiva autorităților regionale. S-ar putea chiar să fie bani, însă aceștia să nu se folosească și proiectele să fie blocate. Noi ar trebui să pargem toate aceste blocaje, să punem lucrurile în mișcare și sper că împreună cu domnul comisar Katainen vom putea să reanalizăm această regulă de aur. Domnul... Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule prim-vicepreședinte, pentru răbdarea dumneavoastră și aș dori să subliniez două lucruri eh, care au fost menționate astăzi. Eh, unul dintre ele este refit și, eh, sigur, că apreciez principiul dacă ceva nu e stricat, nu trebuie reparat. Așa este, deci în cadrul eforturilor REFIT să lăsăm tot ce um, a fost bun în uh, legislația noastră să rămână în vigoare. Și, uh, pe de altă parte, însă, sigur că așteptăm um, să uh, ne dați și un termen în legătură cu documentul de lucru pentru acțiunile pe care vi le propuneți. Cel de-al doilea aspect, faptul că vă veți angaja mai uh, intens în uh, protecția biodiversității uh, este o promisiune pe care o salut. Și mai am o rugăminte la dumneavoastră, pentru că sunteți prim vicepreședintele Comisiei. Deciziile care necesită un consens, uh, ceea ce este necesar pentru economia circulară, ca uh, parte a politicilor importante ale Uniunii Europene să uh, fie susținute. Um, uh, aici cred că trebuie să punem accent și pe politicile în domeniul sistemului de sănătate, pentru că mi se pare că este neglijat în cadrul eforturilor pentru economia circulară. Le mulțumim colegilor pentru această lungă listă de întrebări, iar acum vă dau cuvântul, domnule viceprim-ministru. Vice prim-ministru. Îmi cer scuze dacă nu voi putea să răspund uh, tuturor întrebărilor. Le voi lua totuși pe rând. Domnule Belet, cu privire la deșeuri. Aceasta este una dintre marile noastre provocări. Cum dezvoltăm o politică sustenabilă pentru a ne asigura, în primul rând, că reducem deșeurile și că deșeurile pe care totuși le producem vor fi reciclate și vor fi um, colectate într-un mod durabil? Știu că dacă nu suntem precauți cu investițiile pe termen lung și dacă investim prea mult în anumite capacități, atunci capacitățile duc la creșterea cererii. Eu am îndoielile mele legate de gestionarea deșeurilor. Aș vrea ca statele membre să aibă o abordare globală, tot cuprinzătoare, legată de gestionarea deșeurilor. În primul rând, ar trebui să vorbim despre ecodesign și despre reducerea cantității de deșeuri generate. Este oricum o problemă complexă. Haideți să scăpăm de gropile de gunoi. Da, bun. Toată lumea vrea acest lucru cu mici, mari uh, diferențe. Dar apoi ne întrebăm cum putem limita arderea deșeurilor la minimumul posibil. S-ar putea să fie nevoie totuși de incinerarea acestor deșeuri. În uh, economia circulară, de exemplu, anumite componente, anumite părți, componente care au fost utilizate de 3, 4, 5 ori, ajung la sfârșitul ciclului de viață și poate că vor trebui incinerate. Dacă facem acest lucru, ar trebui totuși să ne asigurăm că folosim uh, tehnici de incinerare durabile. Și acesta este aspectul pe care vreau să-l subliniez. Trebuie însă să purtăm discuții pe marginea acestui lucru cu statele membre, deoarece nu toate au ajuns în același stadiu de dezvoltare. În, mun- în, în multe dintre acestea, 50% din deșeuri sunt colectate în gropile de gunoi. În Estonia, de exemplu, de la 70% deșeuri colectate în grupurile, gropile de gunoi s-a ajuns la aproximativ 30-20%, deci o scădere foarte mare. Însă e vorba și de stimulentele care duc la această scădere. E vorba de profitabilitate, de a-i stimula pe oameni prin diverse metode. Mă uit, de exemplu, la sectorul de afaceri mulți antreprenori care se implică în gestionarea deșeurilor, și aici nu vorbesc de clanul Soprano, mulți astfel de antreprenori și-au dat seama că pot face bani din gestionarea deșeurilor. Au spus, nu știm mare lucru despre uh, deșeuri, dar știm cum să le incinerăm, știm cum să le îngropăm, așa că ajutați-ne Uh, să facem bani din, uh, din gestiona, dintr-o gestionare diferită a acestora și dintr-o, din reciclarea lor. Astfel, s-au uh, cooptat oameni cu experiență. Nu le-am spus acestora că ceea ce au făcut până acum a fost greșit și că trebuie să se oprească, ci le-am acordat o șansă să găsească tehnici noi și inovatoare. Problema este că avem nevoie de o abordare a tot cuprinzătoare. Nu, nu ne putem referi numai la gestionarea deșeurilor. Aici e vorba și de producție, de ecodesign și așa mai departe. Betonul, de exemplu. Betonul este produsul cu gradul cel mai mare de poluare folosit pe o scară extrem de largă. În prezent, într-un an, se folosește mai mult beton decât s-a folosit pe toată durata existenței Imperiului Roman. Dacă am putea asigura construcții durabile, atât prin folosirea betonului, cât și prin găsirea de alternative la acest material, am putea asigura o reducere a emisiilor și am face un pas extrem de important înainte. Nu e numai o provocare, ci e extrem de important. Însă, acest lucru presupune regândirea întregului domeniu al construcțiilor. Eu sunt foarte entuziasmat de această perspectivă, de această schimbare în construcții. Domnul Belet a spus că uh, avem nevoie de o abordare tot cuprinzătoare, deoarece trebuie să uh, ne distanțăm de ani și ani în care am folosit uh, anumite tehnici. În ceea ce privește perturbatorii endocrini, nu vreau să anticipez eventuala discuție de mâine cu domnul comisar Katainen. Toată discuția însă se bazează pe definiția din partea Organizației Mondiale a Sănătății, împreună cu orientări legate de punerea în aplicare a acestei definiții. Orientările sunt în conformitate cu prevederile OMS în domenii specifice precum biocidele și pesticidele. Cam atât uh, vă pot uh, oferi deocamdată, cam acestea sunt toate informațiile pe care vi le pot da. Domnul Andrew Kaitis vă va oferi mâine însă mai multe informații. Legat de consultarea publică, îmi cer scuze, am uitat numele uh, domnului care a pus întrebarea. Acest instrument uh, al consultării publice uh, este destul de util. La început însă m-am gândit, da, primim aceleași și aceleași mesaje. Cu ce ne ajută? După ce însă le-am analizat în detaliu, mi-am dat seama că aceste mesaje vin din partea unor oameni care sunt foarte pasionați de aceste subiecte, însă nu au neapărat instrumentele necesare pentru a se exprima corect și pentru a formula corect aceste mesaje. Faptul că primim în aparență aceleași mesaje nu înseamnă că oamenii nu exprimă, de fapt, o poziție foarte sinceră legată legată de anumite subiecte și chestiuni arzătoare. Faptul că se răspunde înseamnă că opinia publică dorește să se organizeze aceste consultări. În spatele acestor răspunsuri se află de multe ori persoane care pur și simplu își exprimă părerea sinceră pe o anumită chestiune, pe un anumit subiect. Așa că eu nu aș um, subestima valoarea consultărilor publice numai pentru simplul fapt că anumite mesaje sunt formulate în același mod și că sunt mai mult sau mai puțin identice. Nu vreau să spun că ați spus dumneavoastră acest lucru, însă ceea ce spun vine dintr-o, dintr-un scepticism al meu pe marginea consultărilor publice, în raport cu consultările publice. Și consider că, de fapt, în cadrul acestor consultări publice, primim păreri foarte sincere și foarte uh, pasionate legate de anumite subiecte. Și cred că e important să le luăm în calcul în direcția pe care dorim să o urmăm. E important să luăm în calcul aceste lucruri în modernizarea de, uh, democrațiilor noastre se întâmplă, de exemplu, la emisiuni foarte, foarte populare, precum uh, uh, America sau Marea Britanie are talent. Um, oamenii pot vota de acasă și își pot exprima opțiunea. Nu văd acest lucru ca o alternativă la democrația reprezentativă, ci ca o modalitate de a consolida democrația reprezentativă. Dacă avem posibilitatea să uh, apelăm la o democrație directă, haideți să facem acest lucru pentru a consolida și pentru a potența democrația reprezentativă. Legat de procedura de comitologie. Aceasta este în strânsă legătură cu modul în care funcționăm noi, cu ceea ce se prevede în tratatul legat de funcționarea Uniunii Europene. Vă dau un exemplu de, legat de organismele modificate genetic. Din cele 28 de state membre, vreo 26 nu au fost de acord cu decizia. Însă, pentru că așa s-a hotărât prin procedura de comitologie, nu s-a mai putut face nimic pentru a schimba această decizie. Și ne-am confruntat acolo cu alegerea între decizia politică și dovezile științifice. Și cred că nu a fost o abordare potrivită. Dacă decidem, trebuie să decidem în baza dovezilor științifice și atunci trebuie să acceptăm orice decizie sau spunem mergem pe abordarea politică și atunci uh, luăm decizia care ne convine. Cred că s-a spus deja foarte clar și foarte corect statele membre câteodată nu prea știu în ce direcție vor să meargă. Au câteodată și conflicte interne și atunci hotărăsc să introducă tot felul de rezerve, să se abțină. Dar nu avem acest, uh, acest lux. De multe ori nu putem spune, da, nu vrem responsabilitate politică, așa că nu ne băgați în treaba asta. Mai devreme sau mai târziu, însă va trebui să ne gândim dacă putem continua să luăm deciziile în acest mod. Deocamdată nu am un răspuns pentru dumneavoastră. Pur și simplu semnalez problema. De ce nu am un răspuns? Pentru că, pentru a găsi un răspuns, avem nevoie de contribuția statelor membre. Ele trebuie să ne ofere un răspuns. Vrem să facem politică pură? Bine, atunci luăm o decizie la nivel de Consiliu, numai pe considerente politice. Vrem o decizie bazată pe dovezi științifice? Da. Bun, atunci haideți să nu amestecăm acest lucru cu politica. Însă, trebuie să fim foarte precauți în alegerea subiectelor pe care vrem să decidem pe considerente științifice, pentru că nu vrem ca aceste lucruri să aibă consecințe negative. Nu am o soluție definitivă astăzi pentru dumneavoastră, însă nici nu vreau să evit subiectul. Și vreau să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm acum pe glifosat și uh, pesticide și alte asemenea subiecte. S-a decis ca pe 23 iunie această chestiune să fie transmisă Comitetului de Apel. Noi uh, sperăm că ne vom bucura de sprijin. Uh, și în același timp vom putea asigura respectarea drepturilor omului și a mediului înconjurător, așa cum se prevede în legislația Uniunii Europene, dar că vom putea respecta și dovezile științifice. Însă vedeți că e vorba de o dezbatere foarte politică aici. De multe ori uh, trebuie să alegem între politică și dovezile științifice. Însă, cred că trebuie să evităm astfel de blocaje pe viitor. Legat de risipa alimentară. Parlamentele naționale deja au um, luat notă de acest subiect uh, și s-au manifestat prin intermediul inițiativei Green Card trebuie să evaluăm cât uh, exact care este um, dimensiunea risipei alimentare, unde se pierde mâncare, câtă se pierde exact și nici măcar nu mă refer aici la gestionarea resurselor de apă, care este un aspect foarte dificil. Avem nevoie de o măsurare, de un sistem de măsurare uniform al risipei alimentare la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să putem compara nivelul de risipă în diferitele state membre și apoi să găsim o soluție comună. De asemenea, trebuie să punem pe picioare o platformă dedicată acestui subiect în care să se facă schimb de informații, de dovezi științifice și de bune practici. Trebuie să ne coordonăm eforturile și puteți să contați pe efortul meu, pe sprijinul meu um, de plin uh, în acest sens. Întrebarea legată de comisarul Potocnic. Până la sfârșitul acestui an avem uh, intenția să vă oferim o inițiativă cu privire la uh, acțiunea în justiție. Am publicat deja foaia de parcurs. Aceasta va uh, cuprinde deciziile Curții de Justiție cu privire la spețele legate de conformitate am uh, verificat mecanismele folosite de statele membre și metodele de verificare a conformității. În continuare lucrăm cu statele membre și o facem deja de câțiva ani. Aștept uh, observațiile dumneavoastră cu privire la îmbunătățirea metodologiei de lucru. Dacă le aveți, vă rog să mi le trimiteți în scris, uh, pe e-mail sau prin scrisoare și vă voi răspunde. Nu vă pot da un uh, termen limită. Dacă vă dau un termen limită, s-ar putea să nu fiți de acord cu el, să ziceți că este prea scurt sau dacă este prea lung, veți zice că din nou se întârzie lucrurile în, uh, din cauza comisiei. Așa că nu vă voi da niciun termen limită, deoarece nu aș face decât să-mi dau cu stângul în dreptul și să-mi complic singur existența. În legătură cu habitatul, cu directiva Habitat și directiva privind păsările. De multe ori, statele membre dau vina pe noi pentru propriile lor greșeli. Eu nu vreau să le pun la dispoziție prea multă flexibilitate. Vreau mai multă transparență, putem folosi acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare, pentru a vedea exact cine se face responsabil de greșelile făcute. Pentru că eu m-am săturat ca Bruxelles să fie învinuit pentru greșelile statelor membre vreau să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Domnul Parniu, cu privire la perturbatorii endocrini, astăzi a fost publicată o listă cu privire la uh, acești, uh, o listă acestor uh, perturbatori și uh, gradul de risc pe care îl, uh, îl prezintă fiecare. Acesta nu este însă un document oficial, ci este o listă provizorie a substanțelor care ar putea prezenta un risc pentru sistemul endocrin. Transparența în domeniul uh, lobby-ului um, tutunului. Aici nu sunt de acord cu ombudsmanul. Avem o abordare pe care o cunoașteți deja foarte bine. Știți uh, ce fac directorii generali, membrii cabinetelor și așa mai departe. Știți uh, că Direcția Generală pentru Sănătate a adoptat o poziție unilaterală, o poziție proprie, iar acum ombudsmanul ne spune că această abordare care vine din partea unei singure direcții generale trebuie extinsă la toată comisia. Eu am contactat Direcția Generală Sănătate și am întrebat dacă acest lucru este necesar sau dacă ar fi o povară uh, mult prea mare. Contactele cu industria tutunului sunt destul de limitate pentru celelalte direcții generale, așa că nu cred că ar trebui să impunem același regim pentru toate direcțiile generale. Așa am, am uh, uh, răspuns la, la poziția Direcției Generale Sănătate. Am vorbit de perturbatorii endocrini, de gestionarea deșeurilor. Acum um, aș vrea să um, revin la um, EFSI, la Fondul European pentru Investiții Strategice. Acesta este uh, are succes în țările în care Banca Europeană de Dezvoltare, băncile naționale și băncile locale sunt interconectate. Acolo avem o putere de acțiune mult mai mare decât am anticipat. Acest lucru este un foarte bun. De ce? Pentru că foarte multe IMM-uri se folosesc de această oportunitate. Am uh, văzut cum uh, mulți antreprenori tineri din Olanda folosesc acest instrument De obicei, investițiile sunt adresate uh, unei vârste mai avansate, dar uh, această colaborare cu IMM-urile s-a dovedit a fi una foarte fericită uh, și se valorifică sursele regenerabile de energie și uh, totul la scară relativ mică. Deci dacă doriți ca EFSI uh, să fie încununat de succes, trebuie atrași uh, tinerii antreprenori și exact uh, asta încearcă și Carlos Moidaș să obțină. În ce privește sistemul de sănătate? pot confirma că politicile în domeniul de sănătate uh, merită uh, o atenție mai mare și sigur că trebuie să existe uh, o garantată durabilitatea sistemelor noastre de asistență medicală. Pentru că în clipa de față, în societățile noastre, oamenii se tem că accesul lor la tratament medical este din ce în ce mai uh, mic. Deci este nevoie ca sistemele sociale, sistemele de asigurare de sănătate să uh, rămână o ofertă pe termen lung, o ofertă durabilă, uh, pentru ca uh, în felul acesta condiții bune de viață ale cetățenilor europeni să fie asigurate. Am răspuns la întrebarea legată de EFSI și economia circulară și pot din nou să îi confirm doamnei Kadenbach că nu sunt dispus să vă dau un termen uh, limită uh, astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și vă mulțumesc pentru întrebări. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru astăzi, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la toate întrebările noastre. Cred că putem încheia întâlnirea noastră de astăzi aici și ne revedem mâine dimineața. Mulțumesc tuturor și mulțumesc în mod special uh, vicepreședintelui uh, Timmermans pentru că a răspuns la toate întrebările noastre.